din Spania mi-au comunicat alegerea doamnei Tania González Peñas odată cu data de 1 septembrie 2014. Doamna González Peñas îl înlocuiește pe domnul Carlos Jiménez Villarejo. Conform articolului 7 privind uh, alegerea directă a, parlament, a membrilor Parlamentului European și conform articolului 4 din regulamentul de funcționare, Parlamentul European um, ia notă de inițierea mandatului, uh, mandatului doamnei uh, González Peñas începând cu data de 11 septembrie 2014. Uh, doamna González Peñas poate participa la, ședin, la întâlnirile Parlamentului European cu condiția uh, semnării unei declarații înscris prin care asigură că nu există, uh, că este compatibilă cu această funcție. Autoritățile competente din Lituania, pe de altă parte, mi-au transmis o cerere de ridicare a imunității Eh, parlamentare a domnului Victor Uspas, Uspaschici, conform articolului 9, alineatul 1 al regulamentului de funcționare, această cerere a fost transmisă Comisiei Jurii. Din partea grupurilor politice FDD, PPE, ECR și SND și din partea